observațiile pe care, cum spuneam, o să le luăm în calcul. Vă urez toate cele bune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumim. Vă dorim pentru responsabilitățile europene pe care vi le-ați asumat toate cele bune și sperăm că vom avea o colaborare fructuoasă. Încheiem aici dezbaterea privind programul uh, președinției cipriote și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pregătirea programului de lucru al Comisiei. Doresc să uh, amintesc tuturor că în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi nu există și procedura CHCI, ci uh, există doar intervenții din partea grupurilor politice și începem dezbaterea noastră dând uh, cuvântul mai întâi Comisiei domnul Luis Sefcovic, Domnule președinte al Comisiei. Domnule președinte, stimați membri, salut dezbaterea de astăzi pentru că intervine într-un moment important. Să ne amintim cu doi ani, mai avem doar doi ani din această legislatură și știm că anii următori vor continua să fie o perioadă critică pentru europeni, pentru locurile lor de muncă, pentru comunitățile lor. Este și un moment crucial pentru a continua reformele și uh, pentru a uh, impune, consolida modelul nostru socioeconomic. Uniunea Europeană s-a dovedit a fi un jucător important uh, pentru combaterea crizei globale. Deci am încercat să rezolvăm problemele legate de urgențele imediate și în același timp să creăm programe pentru a face față provocărilor pe termen lung. Ne-am uh, regândit uh, sistemul nostru de supervizare financiară. Parteneriatele dintre instituțiile noastre uh, au fost uh, configurate și acum trebuie să creăm echilibrul potrivit între economie sănătoasă, reforme structurale, investiții bine țintite. Trebuie să încheiem acum un acord privind cadrul financiar multianual pentru că este esențial pentru a crea impulsurile necesare pentru locurile de muncă și creșterea economică în Uniunea Europeană. Trebuie să avem o bază solidă pentru a realiza prioritățile Uniunii Europene pentru anii următori. Avem rezultate pe care să contăm. Și în clipa de față, grupurile semnalează că există un consens în ce privește spectrul politic și modul în care instituțiile europene trebuie să colaboreze pentru ca dimensiunea europeană să aducă o plus valoare în această perioadă de presiuni economice. Este de asemenea important să avem priorități convergente și există un număr considerabil de inițiative pe care Parlamentul Parlamentul le-a avut în colaborare cu Comisia uh, și uh, sperăm ca aceste inițiative să fie adoptate de către Comisie în a doua jumătate a acestui an. Pe 12 septembrie, președintele Barroso va prezenta direcțiile principale ale programului Comisiei pentru anii următori și ne dorim uh, să uh, avem o redresare economică solidă și o creștere a locurilor de muncă. Am văzut în cadrul semestrelor europene și că principiile strategiei Europa 2020 se regăsesc tot mai mult în programele de reformă pe plan național. După cum știți, tocmai am încheiat cel de-al doilea semestru european și recomandările specifice pentru statele membre conțin linii directoare clare pentru a continua reformele naționale, pentru a genera locuri de muncă pe perioadă scurtă, medie și pe termen lung. În anii următori va trebui să uh, consolidăm și să complementăm eforturile acestea pentru ca plus valoarea comunitară să fie evidentă și puternică. Uniunea Europeană poate să înainteze acum uh, spre viitor printr-o uh, uniune economică și monetară care se configurează uh, tot mai uh, tare și care trebuie să facă față unor provocări fără precedent până acum. Deci este important uh, să ne bazăm pe metodologia comunitară și uh, să uh, implicăm întru totul uh, Parlamentul European în aceste demersuri. Trebuie să avem un proces continuu de aprofundare a pieței unice trebuie să creăm o rețea activității industriale și a serviciilor, să garantăm durabilitate, să avem o politică industrială modernă, să formăm uh, oamenii prin educație și pregătire profesională. Trebuie să um, ne implicăm prin rezultatele pieței noastre în uh, configurația mondială. Și există un acord cadru în ce privește acum discuțiile privind structurarea Uniunii și prioritățile noastre politice. Comisia așteaptă cu interes aceste discuții și uh, să încercăm să promovăm convergențele proiectelor pe plan european. În uh, cea de-a doua parte a octombrie uh, vom reuși să adâncim dialogul privind programul nostru de muncă. Succesul agendei noastre se bazează pe o colaborare uh, de succes cu Parlamentul și cu Consiliul și uh, pe implementarea legislației la fața locului în statele membre. Doar dacă acționăm comun și la modul cel mai hotărât putem să găsim soluțiile pe care cetățenii noștri, companiile noastre, statele noastre uh, le necesită. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui program de lucru. Îmi cer scuze pentru faptul că Ehm, nu, că v-am deranjat puțin cu timpul eh, acordat pentru ehm, Consiliu. Și acum dau cuvântul reprezentantului eh, partid, grupului PPE, domnului Zayer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că sunteți acolo la cârmă, domnul vicepreședinte Șefcovici al Comisiei Mesajul PPE-ului uh, apropo de programul de lucru al Comisiei pentru 2013 este foarte clar și răsunător. Adică ce vrem noi să lăm generații, să lăsăm generației viitoare de europeni. Nu vrem să lăsăm uh, datorii, ci locuri de muncă și șanse și posibilitatea de a merge înainte. Cum spuneam, Europa trăiește de prea multă vreme din datorie. Cea mai ușoară manieră de a cheltui banii generațiilor viitoare, resursele lor. Cred că Europa ar trebui să nu mai facă acest lucru. Pentru a asigura prosperitatea generațiilor viitoare, trebuie să ne bazăm din nou nu pe datorii, ci pe muncă și pe posibilitatea de a avea acces la un loc de muncă. Trebuie să existe posibilitatea ca tânăra generație ei să intre pe piața muncii, să găsească un loc de muncă. Și intrarea pe piața muncii este o măsură inclusă în programul de lucru al Comisiei. Să vreau să accentuez în numele PPE-ului că aceasta ar trebui să fie prioritatea numărul unu. Trebuie să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor. Imaginați-vă tineri care încep viața fără perspective de viitor fără posibilitatea de a avea un loc de muncă, ceea ce nu poate continua. Trebuie să asigurăm șansele tinerilor, locurile de muncă ale tinerilor și trebuie să folosim toate instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, adică să susținem IMM-urile, micro-întreprinderile, trebuie și așteptăm din partea Comisiei un program legislativ care să stabilească sarcini clare și un calendar clar privind mobilitatea tineretului, abilitățile lingvistice și antreprenoriatul în rândul tinerilor. Deci trebuie să putem folosi tot potențialul Uniunii Europene. Știm că este mai ales sarcina statelor membre, dar Uniunea Europeană, prin legislația europeană, trebuie să contribuie. De asemenea, ne-am tot lăudat cu libera circulație a persoanelor, serviciilor, capitalurilor, dar de foarte multe ori trecem cu vederea faptul că sunt foarte multe obstacole care blochează posibilitatea de a exercita real această libertate, mai ales în domeniul serviciilor. PPE-ul solicită îndeplinirea pieței, realizarea pieței digitale unice pentru a spori relația dintre consumatori și uh, companii. Sunt și acolo foarte multe posibilități în lumea digitală, vreau să spun. Trebuie de asemenea să reducem birocrația, să dăm exemple statelor membre și, și să facem acest lucru și la nivel european trebuie să luăm de pe umerii cetățenilor și firmelor povara administrativă, așa cum s-a văzut de fapt și în programul nostru și în propunerile făcute de noi pentru programul de lucru trebuie să reducem birocrația cu 25%. În fiecare an discutăm programul de lucru al Consiliului, al Comisiei și în fiecare an am impresia că este un exercițiu futil și conform studiilor numai 50%, mai puțin de 50% din Obiectivele stabilite în această propunere de program de lucru apar în programul de lucru al Comisiei pentru anul viitor. Aș propune ca AFCO să redacteze un raport din proprie inițiativă pentru a vedea cum stau lucrurile în realitate. Nu sunt împotriva flexibilității, mai ales în momente de criză trebuie să fie reacții rapide, dar un plan e bun numai în măsura în care este îndeplinit. Dacă este îndeplinit doar pe jumătate sau mai puțin de jumătate, rezultatul nu este optim. Așa încât trebuie să colaborăm ca să sporim rata de realizare a programului de lucru al Comisiei. Mm, cred că, de fapt, Comisia este forța de stabilitate între instituțiile Uniunii Europene. De foarte multe ori, instituțiile europene uh, sunt acuzate că sunt în spatele evenimentelor, iar Comisia are capacitatea, posibilitatea, instrumentele să fie conducătoare în acest proces, chiar și într-un moment de criză. Nu numai în viitor, ci să fie un punct de referență foarte clar, un punct de stabilitate foarte clar în numele PPE-ului, în numele Parlamentului, ar trebui să susținem acest gen de activitate și să sporim cooperarea dintre aceste două instituții. Nu suntem geloși dacă relațiile dintre alte instituții, cum ar fi Consiliul și Comisia, sunt mai bune. Rebecca Harms făcea o critică, ne spunea că suntem geloși, dar nu e adevărat. Ne bucurăm dacă relațiile dintre Comisie și Consiliu sunt de asemenea bune. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg Sayer. Din partea social-democraților, domnul Guerrero Salom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ieri, în plenară, am trăit o experiență parlamentară puțin întâlnită în acest parlament. S-a prelungit și s-au generalizat aplauzele adresate președintelui Comisiei. A fost un moment intens, nu a fost nimic formal, n-a fost nimic protocolar. A fost general pentru că toată lumea, practic toată lumea l-a aplaudat pe președintele comisiei. Pentru că a făcut două observații. În primul rând, atitudinea de apărare a intereselor generale ale Uniunii și uh, reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută în față de apărarea intereselor particulare, specifice ale multor șefi de stat și de guvern. Această atitudine a fost recunoscută de președintele Parlamentului European, de domnul Schulz, și este apreciată de Parlament pentru că Parlamentul reprezintă imensa majoritate, totalitatea cetățenilor europeni. Dar, de asemenea, a fost aplaudată și preocuparea comună a Comisiei și a Parlamentului o preocupare comună, cum spuneam, pentru deteriorarea situației din Uniunea Europeană, provocată de criza economică, care uh, are un impact negativ asupra condițiilor de viață ale cetățenilor și care creează sărăcie în Uniunea Europeană. Preocupare față de creșterea euroscepticismului, față de apariția și creșterea opțiunilor extremiste în țările Uniunii Europene și o preocupare comună față de deteriorarea relațiilor instituționale la nivelul Uniunii. Comisia, Parlamentul, vedem, ne vedem puși într-o situație în care suntem lăsați fără o parte din competența noastră datorită sporirii interguvernamentalismului și datorită lipsei de metodă comunitară și de măsuri pertinente care ar trebui să fie luate. Așa încât trebuie uh, noi, Parlamentul, să colaborăm pentru a apăra aceste interese ale cetățenilor și cred că trebuie ca în acest Parlament să fim activi, ca să avem o rezoluție, o hotărâre comună care să exprime poziția comună și să cerem comisiei și să susținem comisia în momentul în care comisia și îndeplinește ce îi cere Parlamentul. Grupul meu vrea un program de lucru al comisiei care să fie ambițios, care să stimuleze creșterea, ocuparea forței de muncă, calitatea vieții și care să restabilească încrederea cetățenilor europeni. O mai bună guvernanță economică, un cadru financiar plurianual bun, crearea unui fond european de amortizare, o foaie de parcurs pentru stabilitate, îmbunătățirea luptei împotriva fraudei, întărirea semestrului european, dezvoltarea, eh, evoluția uh, eurobondurilor, euroobligațiunilor și vreau să-i semnalez domnului președinte că majoritatea grupurilor politice am hotărât să amânăm votul în luna septembrie pentru a avea timp ca să ajungem la o rezoluție comună care în cele din urmă să exprime vocea unită a Parlamentului care cere, dar și susține Comisia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult din partea grupului ALDE, domnul Andrew Duff. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este un program foarte bogat pentru 2013 și este adecvat pentru ultimul an plin al acestui mandat legislativ. Comisia a ajuns la viteza de croazieră. Și vedem chiar un pic de pasiune. Aplauzele adresate domnului Barroso în cursul ședinței de ieri au fost în mod clar adecvate și veritabile. Există și critici care, îl acuză, care acuză în mod constant Comisia că nu a fost aleasă și că este formată doar din tehnocrați. Liberalii consideră că o comisie puternică este întotdeauna o comisie politică. Bineînțeles, pot exista îmbunătățiri peste tot la nivelul funcțiilor și competențelor uh, sale. Există mai multe funcții pe care Comisia le îndeplinește și uneori acestea sunt prea absconse. Comisia trebuie să este practic uh, chipul uh, public, fața publică a Uniunii Europene pentru întreaga Europa. Vorbim despre o administrație care trebuie să fie eficientă, dură și să pună în aplicare, în mod fără echivoc, uh, legislația europeană. Ar trebui să fie o, un think tank intelectual al Uniunii Europene. Ar trebui de asemenea să caute și să articuleze interesele comune ale statelor și cetățenilor. Și astfel să exploateze la maximum dreptul său de a, legiui, de a legifera și de a avea inițiativă politică, mai ales acum. ca omolog al uh, Consiliului European. Comisia este într-o poziție foarte vulnerabilă atunci când intră în poziție de apărare, atunci când uh, devine complice la înțelegeri realizată între doi trei prim-miniștri. Comisia este în cea mai mare poziție de putere atunci când se limitează la interesele generale și apără interesele generale. Deci salutăm acest document fără precedent al celor patru președinți care au propus o schiță a foii de parcurs pentru o uniune bancară, fiscală și politică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg, din partea verzilor, doamna Emily Turunen. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului verzilor din Parlamentul European vreau să spun că este limpede că politica în această perioadă de criză și politica legată de ieșirea din criză și în anul 2013 va trebui să se afle în centrul atenției noastre. Dacă nu găsim formulele de reformă corespunzătoare, mi-e teamă că până la urmă se va ajunge la fragmentarea Uniunii. Există o prioritate pentru reformele instituționale socială. În același timp este limpede că relația dintre criză și puterea de muncă a Comisiei trebuie să fie um, dinamică. Pentru că uh, nu va trebui să existe o evaluare anuală a activității. În fiecare lună, în fiecare săptămână va fi necesar să se adapteze politica la realitate. Să ne gândim și la propunerea președintelui Van Rompuy legată de soluția crizei. Dar nu este doar criza cea care ne preocupă. Aspectele sociale și legate de protecția mediului înconjurător în perioada pe care o parcurgem este esențială pentru noi, pentru că ieșirile din criză trebuie să fie unele durabile. Comisia trebuie să fie activă pentru a găsi, a crea un fond uh, pentru rezolvarea datoriilor și, uh, de asemenea, băncile să fie sprijinite pentru a putea acorda credite, pentru a putea contribui la consolidarea economiei și uh, pentru a elimina inegalitățile macroeconomice, pentru că există, pe de o parte, deficite, pe de altă parte, surplusuri în statele noastre. Trebuie să ne gândim și care să fie politica fiscală și mai ales introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Trebuie să existe acces pentru politica de reformă, astfel încât obiectivele 2020 să poată să fie îndeplinite. De asemenea, garanțiile Uniunii Europene în folosul tinerilor trebuie să se realizeze, pentru că Europa trebuie să aibă un viitor. În numele grupului nostru am uh, elaborat o rezoluție. Se regăsesc toate aceste idei în propunerea noastră de rezoluție. Noi ne dorim o politică foarte activă a Comisiei în 2013. Este o perioadă esențială pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Cred că este indispensabil ca acest program de lucru să fie văzut uh, ca ideea că, de fapt, Comisia își asumă rolul uh, de conducător uh, în ce privește crearea de locuri de muncă. Sunt de acord cu ce a spus Joseph Sayer și sunt dezamăgit pentru că aveam impresia că vom ajunge la un acord privind o rezoluție, dar sunt de acord cu Joseph Sayer că o parte a problemei, și spun asta Comisiei, este modul în care este prezentat programul de lucru, pentru că nu ne spune exact care este concentrarea pe țintele programului de creștere. Comisia eu știu, a răspuns la ce a cerut Comisia noastră în Parlament, a acordat prioritate pieței unice, actul pieței unice este de fapt programul de creștere pentru anii viitori și n-a fost menționat în alocuțiunea dumneavoastră. Avem acolo o politică holistică de care vorbea doamna Turnă, dar avem și niște obiective. Deci ce vrem de la dumneavoastră, domnule comisar, este o conducere mult mai clară, o concentrare mult mai clară pe politica de creștere. Dacă analizăm declarațiile Consiliului, este foarte clar că piața unică nu va fi realizată doar prin politica Comisiei, ci prin aplicare în statele membre. Deci, în 2013, programul pentru 2013, trebuie să regăsim un cadru în care statele membre uh, să arate foarte clar că sunt angajate să își îndeplinească angajamentele luate față de piața unică și Comisia va monitoriza realizarea lor și ar trebui să existe un raport anual uh, în cadrul semestrului. Este o inițiativă nouă care decurge din acest program și vreau să mai accentuez un lucru și sunt de acord cu cele spuse de Joseph Sayer și anume Comisia este urmărește o um, reducere a reglementărilor, a sarcinilor administrative. Spuneați că ne, la sfârșitul acestui an veți da publicității o comunicare în acest sens. Noi vrem ca acest lucru să fie realizat în 2013 și avem nevoie de o analiză a modului în care promovăm politicile pe, pentru a face mai multe analize, mai multe analize de impact. Acestea sunt lucrurile pe care așteptăm să le vedem în agenda de creștere. Deci, în concluzie, domnule președinte, dorim să vedem că din acest proiect, program de lucru reiese rolul conducător asumat de comisie în ceea ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă și, cum spunea Joseph Sayer, va reieși din IMM-uri, din domeniul serviciilor. Avem o directivă în acest sens și noi împreună cu Consiliul și cu dumneavoastră trebuie să ducem la realizarea acestor uh, obiective. Mulțumesc! Da. S-a înscris la cuvânt și doamna Martina Anderson, partea GUE. Another treaty that passed. Ați vorbit despre un tratat care nu a fost făcut din voința oamenilor, ci din teama lor. Din... Și teama uh, clară este uh, că există o rezistență din ce în ce mai mare față de politicile eșuate de austeritate și de aceea programul de uh, lucru al Comisiei trebuie să aibă o abordare cu totul uh, nouă, astfel încât nevoile oamenilor să fie puse deasupra uh, profiturilor și să recunoască că măsurile de austeritate sunt, sunt în detrimentul copiilor și femeilor. Avem nevoie de investiții publice în creștere, în crearea de locuri de muncă, trebuie să sprijinim sprijinim IMM-urile și să ne adaptăm la nevoile specifice ale fiecărui stat membru. Acesta trebuie să fie fundamentul oricărei strategii de rezolvare a crizei. Ceea ce aș putea, nu știu dacă pot să fac propuneri clare acum, dar avem nevoie de un plafon flexibil, avem nevoie de, un, de noi programe, trebuie să respingem uh, condiționalitatea microeconomică pentru a ajunge la uh, politica regională și trebuie să avem o garanție pentru uh, locuri de muncă și o foaie de parcurs pentru uh, egalitate uh, de gen și punerea în aplicare a țintelor de la Lisabona în ceea ce privește îngrijirea copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să îi anunț pe toți colegii că la noi continuă dezbaterea. Mai există trei vorbitori înscriși pe ordinea de zi pe listă și rog pe toți cei care intră în sală să nu deranjeze dezbaterea. Domnul Frank van Hecke este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia în programul de lucru pentru 2013 uh, a stabilit, uh, uh, a dovedit o mare modestie Cred că ar fi trebuit să auzim și niște idei mai degrabă de mea culpa, pentru că această criză care cutremură continentul nostru este o realitate. Um, nu are nicio legătură cu poveștile, cu um, um, orice poveste de succes nu curge uh, lapte și miere în țările noastre. Ceea ce ar trebui să uh, întreprindă Comisia Europeană acum, ar trebui să um, ajungă la o creștere a bugetului european în 2013. Dar acest lucru um, nu a fost acceptat. Noi Cunoaștem însă multe exemple în care banii contribuabililor europeni au fost risipiți fără rost de către Comisia Europeană. Există tot felul de organisme de consultanță și agenții europene care prin activitatea lor nu au o contribuție, o plus valoare comunitară. Există uh, multe acțiuni promoționale de propagandă care consumă inutil bani. Eu cred că această politică de risipire a banilor trebuie să înceteze. Nu putem să aruncăm bani peste bord. Trebuie să creăm condiții pentru o creștere economică și o mai mare competitivitate a Uniunii Europene. Președintele, vă rog să luați loc în sală și să încetați discuțiile bilaterale. Are cuvântul acum domnul Andrew Brons. Thank you. Mulțumesc. Uniunea Europeană este într-o recesie, recesiune blândă. Este o propoziție greșită și se vede foarte clar în Spania și în Grecia șomajul este cam 50%, deja și-au exportat uh, locurile de muncă și acum își exportă și uh, muncitorii calificați, iar valoarea monedelor scade lucru care a fost combătut doar prin programe de austeritate și se așteaptă ca țările cu venituri mici să iasă din datorii libera, libertatea de mișcare a dus ca muncitorii necalificați din vest uh, să nu aibă loc de muncă. În Marea Britanie uh, ei uh, intră în tot felul de proiecte care le asigură niște salarii ca de sclavi, iar în statele din Est au fost lipsită de lucrătorii cei mai motivați și cei mai buni. Cea mai mare amenințare împotriva creșterii este globalizarea și acordurile comerciale cu economiile în dezvoltare cu care nu putem intra în concurență. S-a vorbit de piața unică europeană, iar scopul este o piață mondială unică în care nivelele de salarizare din statele în dezvoltare vor fi impuse asupra tuturor lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor! Avem și acum aceeași situație ca și ieri și președintele Parlamentului uh, vi s-a adresat cu toată claritatea uh, și ieri. Este în interesul nostru ca în această sală să existe o atmosferă care să fie adecvată vorbitorilor. Vă rog încă o dată să luați loc. Încheiem dezbaterea noastră prin intervenția vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Sefcovici. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au vorbit în numele grupurilor politice pentru că Cred că dezbaterea a subliniat foarte clar o convergență puternică între programul de lucru al Comisiei pentru 2013 și prioritățile Parlamentului și prioritățile grupurilor politice. Cred că cu toții putem fi de acord Uh, cu ceea ce a descris domnul Sayer, ce anume să nu lăsăm uh, generația următoare în, înfundată în datorii, ci să le lăsăm locuri de muncă. Și tocmai propunerile noastre sunt măsurile care trebuie să fie aplicate și care ar trebui să dea rezultate. De aceea Comisia va susține tot timpul consolidarea inteligentă atunci când ne dăm seama că trebuie să liberalizăm statele, să eliberăm statele membre uh, de poverile de îndatorare excesivă și trebuie să facem acest lucru astfel încât să nu periclităm politicile care creează locuri de muncă și creștere. Cred că acest lucru s-a reflectat foarte bine în discuțiile pe care le-am avut cu statele membre sub noua umbrelă a guvernanței economice și a recomandărilor specifice în funcție de țară. Un alt element uh, subliniat clar de toți vorbitorii a fost șomajul în special șomajul în rândul tinerilor, dar din păcate am depășit pragul de 7,5 uh, milioane de uh, tineri care nu sunt nici în școală și nici în câmpul muncii. De aceea am demarat niște proiecte pilot cu 8 state membre care deja au dat rezultate concrete. Am, am reușit să realocăm mai bine de 7 miliarde de fonduri europene tocmai pentru crearea de, locu- de noi locuri de muncă și credem că acest lucru ne va ajuta să creăm 460.000 de noi locuri de muncă pentru tinerii șomeri din Europa. Vrem să învățăm din aceste experiențe și să extindem aceste proiecte și la alte state membre care se pot confrunta cu probleme similare și până la sfârșitul acestui an vom veni în fața dumneavoastră cu o propunere pentru un cadru comun de garanții europene care să-i uh, ajute pe tineri să-și găsească un prim loc de muncă. Sunt perfect de acord cu toți vorbitorii care au pledat pentru uh, o activitate accelerată în ceea ce privește piața unică digitală. Piața digitală unică, mă scuzați. Este un instrument clar pentru crearea de locuri de muncă, pentru sporirea PIB-ului Uniunii Europene și așteptările noastre modeste sunt că dacă reușim să ne îndeplinim toate țelurile în acest domeniu, am putea crește PIB-ul cu 4% până în 2020. În ceea ce privește birocrația, cred că aici trebuie să lucrăm împreună. Suntem încurajați de ceea ce s-a întâmplat, uh, de evoluțiile bune în ceea ce privește negocierile privind uh, uh, regulamentele financiare. După cum știți, ne-am respectat promisiunea să reducem povara administrativă cu mai bine de 30% în acest an și acum cooperăm strâns cu statele membre care trebuie să pună în aplicare această nouă abordare și să treacă la simplificare. Sunt de acord cu Andrew. Cetățenii europeni trebuie să vadă că instituțiile europene sunt aici pentru ei, că sunt aici pentru a apăra interesele cetățenilor și fac acest lucru prin respectarea metodei comunitare. Și de asemenea, uh, prin stabilirea unei uniuni fiscale, bancare și politice cât mai clare. Și vom face acest lucru, așa cum a sugerat colegul uh, de la Partidul Verdi, Verzilor, printr-o abordare holistică și printr-o dezvoltare durabilă. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, cred că aici s-a stabilit clar la ultima reuniune ECOFIN că nu vom obține unanimitate pentru propunere. Comisia va veni deci cu o propunere de a introduce taxa pe tranzacții financiare prin mecanismul uh, uh, de cooperare consolidat. Îi mulțumesc domnului Harper pentru că a subliniat importanța unei piețe unice și uh, că a susținut ideea noastră de a avea o piață unică și mai puternică, pentru că asta este singura modalitate de a crea noi locuri de muncă și creștere economică. După cum știți, ambele instituții, Parlamentul și Comisia Europeană, au vrut să aibă o mai bună planificare pentru a obține acest Single Market Act prin uh, acord interinstituțional, pentru că asta ne-ar ajuta să lucrăm mai bine la calendare și ar garanta uh, adoptarea rapidă a unor propuneri bune. Acum știm că mm, Consiliul nu a dovadă de același entuziasm ca Parlamentul, dar vom continua discuțiile pentru a vedea cum putem avea o piață unică mai rapid decât până acum. În ceea ce privește ultimele două puncte menționate, am discutat deja importanța unui cadru uh, financiar multianual bun pentru a avea niște instrumente de investiții adecvate. Cred că Europa este un partener comercial foarte bun, suntem uh, principalul bloc comercial, nu am cedat în fața altor parteneri comerciali, spre exemplu uh, Statele Unite și Japonia și cred că trebuie să vedem uh, creștere suplimentară pentru economiile emergente lucru care trebuie să se bazeze pe principii corecte, juste și uh, acceptabile în mod reciproc. Mulțumesc! Domnule vicepreședinte al Comisiei, vă mulțumim pentru aceste observații în concluzia dezbaterii noastre privind programul de lucru al Comisiei. Au fost înaintate șase propuneri de rezoluție, va trebui să le supunem la vot și anume să votăm în legătură cu propunerea de amânare a votării rezoluțiilor până luna septembrie. Încheiem aici dezbaterea și peste câteva secunde trecem la voturi.